meine Damen und Herren. Doamnelor și domnilor, vă spun bun găsit la această ședință în pragul serii. Ar trebui să încercăm să încheiem întâlnirea noastră la ora 21 pentru că e o seară foarte plăcută ca de început de vară. Și dacă uh, nu aveți obiecții uh, legate de ordinea de zi, președintele, ca de obicei, nu are de făcut comunicări. Este cineva de părere că procesele verbale au uh, conținut greșeli? Pentru că, de fapt, e procese de verbale care au o valoare istorică. Este vorba de octombrie anul trecut. șefa secretariatului eh, poate că ne poate ajuta ca pe viitor să discutăm despre procesele verbale ceva eh, mai aproape în timp, pentru că eh, altfel ajungem la un moment dat să sărbătorim împlinirea unui an de la redactarea procesului verbal. Dar vă propun să trecem la strategia uh, inovatoare și uh, investiții. Sunt mândru că avem o asemenea uh, orientare spre viitor a investițiilor. Dacă raportorul dorește să facă observații, constat că nu. Atunci supun la vot compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 3 cine este pentru împotrivă abțineri se adoptă. Iar acum amendamentul 14 două părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă, abțineri, caduc.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 prima parte se pare că s-a rezolvat. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Trecem la compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 11 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 59 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Iar acum această operă de artă Vot electronic. S-a închis votul. Und uh, es wird 46 46 de voturi pentru 3 voturi împotrivă, 7 abțineri, este adoptat. Sincere felicitări și în felul acesta raportorul ne ajută să ne atingem obiectivul să încheiem ședința la ora 21. Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Este vorba despre implementarea recomandărilor din 2010 ale Parlamentului uh, privind standardele sociale și de mediu și uh, responsabilitatea corporațiilor. Doamna Cristol Turovol este raportoare, se pare că nu este prezentă în sală, din motive de înțeles. Poate că nu știe toată lumea, și-a pierdut soțul cu câteva zile în urmă. Do. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Da, mi s-a părut că a fost foarte clar. Compromisul, nu, amendamentul 56. S-a închis votul. Nu, eu sunt împotrivă, spune președintele. you s-a respins și doar cu o mică diferență de voturi. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 57 pentru, împotrivă abțineri. Trebuie să verificăm. Amendamentul 57. S-a închis votul. 34 pentru, două voturi împotrivă. Se adoptă 20 de abțineri. Amendamentul 59 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 8 pentru. Nu, este vorba de două părți. Pentru prima parte, cine votează împotrivă abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot final, vot electronic. Eu am votat pentru, spune președintele. 44 de voturi pentru, 9 uh, împotrivă, 3 abțineri. Sincere felicitări doamnei raportoare, chiar dacă nu poate fi prezentă. Și trecem acum mai departe Am încheiat voturile și trecem mai departe la dezbaterea comună privind Turkmenistanul. Avem trei rapoarte. Doamna Mănescu va face începutul. Este raportoarea noastră. Ramona, where are you? Thank you, Chair. Yeah, I'm here. Thank you very much. So, um, I'm glad we, we had this... Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că avem ocazia să discutăm despre acest dosar. E un dosar foarte controversat. Și să sperăm că de această dată vom avea și o abordare mai pozitivă ținând cont, desigur, și de contextul geopolitic. Este vorba de o situație pe care avem în dezbatere încă din 1998. Acest acord de parteneriat. Poate vom reuși să îl ratificăm în sfârșit, dat fiind că aproape toate statele membre deja au ratificat acordul. Textul pe care îl propun, împreună cu rezoluția și împreună cu acest acord de parteneriat și cooperare, nu este un text foarte lung, dar fiind că a fost restricționat de procedura aplicabilă. Și eu, împreună cu colegii mei, vom înainta amendamentele. Cred că este vorba de un text foarte important. E foarte important să ratificăm acest acord, dat fiind că acest acord ar fi un instrument important nu numai pentru Parlamentul European, dar și pentru Comisia Europeană și pentru IAS. Cred că putem folosi acest acord pentru a monitoriza punerea în aplicare a acordului în Turkmenistan și ne putem folosi de acest instrument pentru a obține date detaliate cu privire la ceea ce se întâmplă. Am avut mai multe reuniuni, am lucrat îndeaproape cu ONG-uri care se ocupă de drepturile omului și care sunt foarte îngrijorate de situația drepturilor omului în Turkmenistan. Așa cum spuneam, am avut mai multe reuniuni și ne-au ajutat foarte mult furnizându-ne informații și documente importante. Aș vrea de asemenea să mulțumesc EAS și domnului Peter Burian, cel care se ocupă din partea Comisiei Europene de Asia Centrală. A fost, e foarte important pentru noi, ca eurodeputați, să avem o imagine foarte clară asupra ceea ce se întâmplă în Turkmenistan. Dar în proiectul de rezoluție, recomandarea mea este ca acest acord să fie ratificat de Parlament. Consider că trebuie să discutăm de câteva aspecte foarte importante. În primul rând, situația privind drepturile omului în Turkmenistan și planul de acțiune la nivel național adoptat deja acolo. Trebuie într-adevăr să ne asigurăm că în acest plan de acțiune vor fi prevederi de monitorizare a mecanismelor și că ministerele pot fi responsabile pentru punerea în aplicare a acestor prevederi, după modelul planului regional. Trebuie să avem o abordare adaptată la realitatea de astăzi din Turkmenistan. Nu putem vorbi de o strategie generală Salut așadar noua strategie pentru Asia Centrală, care menționează foarte specific faptul că pentru fiecare țară strategia respectivă trebuie să aibă în vedere specificul fiecarei țări în parte. Este un element de noutate care să sperăm că va fi și în beneficiul Turkmenistanului, pentru că este o țară cu probleme specifice, în special în ceea ce privește drepturile omului, și cred că trebuie să ne concentrăm mai ales asupra proiectelor educaționale pentru a stabili în acest fel un fundament pentru un parteneriat eficient cu Turkmenistanul. Trebuie de asemenea să învățăm din greșeli, greșelile pe care le-am făcut cu alte țări și alte acorduri de parteneriat și să ne însușim lecțiile învățate pentru a nu repeta aceleași greșeli. Vreau să spun de asemenea că e foarte bine că avem acest plan de acțiune la nivel național pentru drepturile omului. Este un plan redactat de guvernul din Turkmenistan. Avem nevoie de un instrument propriu pentru a monitoriza punerea în aplicare a acestui plan și PCA-ul ne va oferi acest instrument. Este un pas înainte. Trebuie să recunoaștem importanța acestui plan de acțiune la nivel național. Trebuie să recunoaștem ceea ce guvernul a făcut până acum. Însă, totuși, acest document nu este obligatoriu. Dacă vrem să avem elemente de condiționalitate, dacă vrem să avem instrumente prin care să punem presiune asupra guvernului, atunci avem nevoie de un instrument propriu, intern, un instrument european de monitorizare. Și bineînțeles că acordul de parteneriat poate să îndeplinească și acest rol. Următorul aspect la care vreau să mă refer este rolul strategic al Turkmenistan ca stat neutru mai ales dacă avem în vedere stabilitatea în regiune. Este un aspect foarte important. Turkmenistanul este țară membră în mai multe organizații și eforturile sale la dezvoltarea la nivel global sunt recunoscute pe plan internațional. Turkmenistanul își alege foarte bine aliații. Este o țară care, într-adevăr, nu vrea să schimbe foarte mult și atunci se îndreaptă către acei aliați care nu emit astfel de pretenții, astfel de condiționalități. E bine așadar să avem un parteneriat cu ei și să înțelegem că exact acum este momentul oportun pentru ca Europa să stabilească foarte clar angajamentul ca partener al Turkmenistanului ținând evident cont de acele condiționalități care reflectă valorile noastre și așteptările și cerințele pe care le avem în calitate de partener. În al treilea rând, consider că reprezentanții societății civile pot beneficia de asistența noastră la fața locului. E un aspect pe care trebuie să-l luăm în considerare. Sunt cel puțin câteva asociații care au fost înregistrate în 2014 și 2015 și în acest moment activitatea lor este limitată la doar câteva domenii. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități, migrație, protecția mediului, servicii juridice pentru victimele traficului de ființe umane, și dezvoltarea capacității acestor organizații ale societății civile. Așadar, să ținem cont de faptul că prin acest acord de parteneriat pe care îl propunem pentru ratificare, putem să sprijinim aceste organizații. Putem să continuăm să le oferim sprijin și putem să îi ajutăm să se dezvolte. E un punct de plecare. Trebuie să încurajăm mai multe organizații care se luptă pentru societatea civilă și pentru drepturile omului în Turkmenistan. Un alt aspect este un alt aspect se referă la acordurile existente deja, acordurile bilaterale. Avem deja câteva programe de cooperare cu Turkmenistanul care sunt extrem de importante și prin acest acord de parteneriat putem să întărim relația de cooperare și putem să ne întărim influența la fața locului în ceea ce privește proiectele educaționale, creșterea capacității administrative și alte aspecte foarte importante atât în Turkmenistan cât și pentru noi ca parteneri. O componentă importantă este legată și de serviciile și organizațiile în domeniul drepturilor omului. Sunt de părere că toate aceste proiecte sunt esențiale. Trebuie să continuăm să discutăm și să găsim soluții pentru chestiunile legate de drepturile umane. Consider că acest acord de parteneriat nu ar face decât să întărească influența și relația de cooperare pe care o avem deja. Apoi aș vrea să mă refer la proiectul de Constituție Această Constituție provizorie ar beneficia de pe urma contribuției instituțiilor europene. Este ceva ce trebuie să luăm în considerare. Eu însă îmi intenționez să înaintez un amendament în această privință. Consider că deja amânăm de prea mult timp ratificarea acestui acord de parteneriat. Dacă vrem cu adevărat să îi sprijinim pe cetățenii din Turkmenistan, dacă venem să îmbunătățim situația în privința drepturilor omului la fața locului, atunci trebuie să fim realmente acolo. Dacă pur și simplu impunem niște condiții și așteptăm la nesfârșit, ca ele să fie îndeplinite de guvern, nu avem o abordare realistă. Înseamnă că nu ne dorim, de fapt, să sprijinim acest popor. Dacă vrem cu adevărat să-i ajutăm, trebuie să fim acolo, prezenți la fața locului, prin instrumentele pe care ni le-ar furniza acest acord de parteneriat. Așa cum puteți vedea, în proiectul de rezoluție am solicitat instituirea unei delegații în Turkmenistan, care cred că ar ridica nivelul de reprezentativitate și ar fi un semn al angajamentului nostru față de Turkmenistan ca partener în regiunea respectivă. pe să continui să lucrez la fel de bine împreună cu raportorii din umbră și le mulțumesc și pentru amendamentele domniilor lor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Propun acum să trecem la punctele 6, 7, 8, punctele de pe ordinea de zi de la dezbaterea comună. Îi dau cuvântul așadar domnului Burian, reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Asia Centrală. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Mă bucur să pot vorbi în Parlament în legătură cu acest acord uh, de parteneriat și cooperare uh, cu Turkmenistanul. Mă bucur că putem discuta evoluțiile din această uh, țară. Cum spunea și doamna Racoptor, doamna Mănescu, uh, Uh, voi fi succint și uh, voi împărtăși mai degrabă experiența mea personală uh, din vizitele în Turkmenistan. Am vizitat de trei ori Turkmenistan de când am fost numit uh, reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Asia Centrală anul trecut. Am reușit să am discuții cu conducerea într-un uh, dialog comprinzător și deschis în legătură cu chestiunile care ne preocupă și pe noi și pe ei. Recent am putut observa o sporire a interesului liderilor din Turkmenistan uh, pentru cooperarea uh, și consolidarea cooperării cu Uniunea Europeană, chiar și în um, sectoare unde anterior um, liderii din Turmenistan se opuneau uh, unei implicări. Deci am uh, primit un uh, semnal pozitiv de deschidere treptată a societății din Turmenistan. Am înțeles că s-au făcut niște reforme în cel de-al doilea mandat al președintelui Bedim Bedi Muhamedov. Sunt foarte multe provocări uh, pentru această țară, însă uh, preocupările uh, pentru reforme există, dar schimbările se petrec lent și nu neapărat total satisfăcător. Însă trebuie să amintim faptul că președintele a adoptat anumite măsuri care uh, schimbă treptat uh, una dintre cele mai destructive decizii luate de uh, predecesorul său. Uh, președintele dorește să aducă Turkmenistanul pe scena internațională și să înceapă să joace un rol din ce în ce mai important în regiune, mai ales în Afganistan. Uh, Uh, unde uh, contribuția turcmenă la dezvoltarea infrastructurii din Afganistan uh, sau la dezvoltarea rețelelor electrice sau de cale ferată au influențat pozitiv, credem noi, situația din această țară. Acestea fiind uh, spuse, trebuie să recunoaștem și faptul că Uniunea Europeană a avut o, o pârghie de intervenție destul de limitată în această țară. Relațiile noastre sunt limitate cu Turkmenistanul, însă, uh, datorită situației economice actuale, uh, Turkmenistanul a încercat să-și diversifice comerțul și economia, care depinde acum în totalitate de exporturile de gaze. Așa cum a spus și doamna raportor Rămânescu, aici avem o șansă să fim mai activi, deci pe plan economic. Liderii din Turkmenistan consideră că Uniunea Europeană este un partener uh, uh, pe care se pot baza în eforturile lor de modernizare a sistemului educației, în ceea ce privește cooperarea cu privire la investiții și uh, aducerea noilor tehnologii în țară. Și, de asemenea, Turkmenistanul ca și alte, alte state din regiune, consideră că Uniunea Europeană echilibrează uh, raportul de forțe în Asia Centrală, uh, echilibrând puțin intervenția Rusiei și a Chinei, care sporesc. În relații noastre cu Turkmenistanul ar trebui să avem un rol mai activ în această țară, susținând modernizarea uh, și schimbarea bazată pe valori acceptabile universal și pe principii universale. Din nou, în vizitele mele am dat foarte multă atenție chestiunilor care țin de drepturile omului. Partea turcmenă inclusiv interlocutorul uh, meu uh, frecvent, uh, vicepreședintele și domnul Meldov, ministrul de externe, au fost foarte deschiși să discute toate aceste subiecte. Firește, nu ne-am pus de acord asupra tuturor lucrurilor, însă mi-au demonstrat că au disponibilitatea de a recunoaște faptul că uh, au probleme serioase cu drepturile omului în țara lor, care trebuie soluționate. Chiar cred că uh, este un moment uh, important. Dacă recunoști practic că ai o problemă, atunci partenerii te pot ajuta să încerci să găsești uh, soluții la aceste probleme. De asemenea, mai e un aspect important și anume, nu se mai neagă existența acestor uh, probleme acum. Asta se reflectă și în Planul Național de Acțiune cu privire la drepturile omului, cum spunea și doamna Mănescu. Acesta se bazează pe anumite recomandări uh, din partea unui comitet uh, uh, de uh, reevaluare a situației. Există un mecanism de implementare a sugestiilor acestui comitet. De asemenea, se implică și Comisia pentru Drepturile Omului a Consiliului Europei în procesul de reformă. Aceasta și-a început activitatea cu privire la Turkmenistan recent. Nu vreau să supraestimez acești uh, prim uh, pași. Aici sunt total de acord uh, cu cele menționate în proiectul de raport al Parlamentului cu privire la strategia pentru Asia Centrală și anume că ar trebui să evaluăm progresele pe baza unor rezultate practice, concrete, mai degrabă decât să evaluăm legile și declarațiile. Însă, uh, cred că totuși nu putem uh, ignora acești uh, prim pași, ori PCA-ul poate să ne ofere un cadru juridic pentru o acțiune mai sistematică și mai implicată în ceea ce privește Turkmenistanul. De asemenea, cred și aici împărtășesc în totalitate uh, cele spuse de doamna Mănescu că PCA-ul n-ar trebui văzut ca o recompensă pentru Turkmenistan, ci din contră ca un cadru mai uh, solid de cooperare uh, care să promoveze principiile valorile Uniunii Europene în această țară. Printre altele, se face trimitere la anumite aspecte concrete asupra cărora cele două părți și-au asumat deja niște obligații. Apoi, în ceea ce privește mecanismele pentru intensificarea dialogului uh, sau chestiunile care țin de cooperare în materie de drepturile omului, uh, vor fi luate în calcul de acum înainte, la fel uh, și acțiunile Comisiei de Cooperare Parlamentară. Și acum un ultim aspect Comisia de cooperare parlamentară se întâlnește o singură dată pe an, deci e destul de greu uh, să uh, lucrezi uh, îndeaproape cu partenerii tăi dacă frecvența întâlnirilor este atât de redusă. La ultimele mele întâlniri mi-am dat seama că turcmenii așteaptă o implicare mai serioasă a noastră în ceea ce privește ceea ce se petrece în Turkmenistan. Atât doream să mai spun pe lângă cele uh, amintite de doamna raportor și sunt gata să vă răspund la întrebări sau comentarii dacă veți avea. Mulțumim foarte mult pe domnul președinte. Mulțumim, domnule Burian. Intervenție fără microfon la domnul președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc să salut raportul doamnei Mănescu. Uh, privind un acord de parteneriat și de cooperare cu Turkmenistanul și sunt de părere că a venit momentul pentru ca Uniunea Europeană să-și consolideze locul în Asia Centrală. Noi, din acest punct de vedere, am căzut deja de acord și, după cum se poate vedea în concluziile Consiliului din uh, vara trecută, uh, suntem deciși să acționăm în acest sens, dar strategia Uniunii Europene față de Asia Centrală urmează să fie votată, de fapt, în această săptămână. Și cum a spus și colega mea și domnul Buian, în ce privește respectul pentru drepturile omului, este o chestiune care trebuie să fie îmbunătățită în Turkmenistan, pentru că um, societatea civilă um, este aproape inexistentă, iar în ce privește uh, organizarea alegerilor, aici încă uh, este nevoie de îmbunătățirea standardelor. Deci este nevoie să uh, acționăm în relația cu această țară, nu să rămânem inactivi și o delegație a Uniunii Europene care ar urma să se deplaseze în Turkmenistan ne-ar putea permite să orientăm mai bine susținerea noastră pentru reforme democratice și în favoarea drepturilor omului. Un comitet de cooperare parlamentară ar putea, în baza acordului, să susțină demersurile noastre în această țară. Un mecanism de supraveghere, de monitorizare. Sperăm că uh, va putea să uh, funcționeze. Parlamentul European ar putea să fie asociat la acest mecanism și uh, trebuie să ținem seama și de ceea ce prevede articolul 2.2 în acordul de parteneriat. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc și prietenei și colegii noastre, doamna Manescu, și domnului Burian pentru cele spuse. Da, există o serie întreagă de uh, întrebări uh, care necesită răspunsuri în legătură cu acest raport. Noi am uh, luat decizia să amânăm încheierea unui asemenea acord cu uh, Turkmenistanul. Dacă acum uh, dorim uh, să încheiem totuși acest acord, trebuie să ne întrebăm de ce inițial am amânat uh, progresul în acest sens, ce s-a îmbunătățit. Uh, în al doilea rând, uh, cred că uh, uh, nimeni dintre noi nu militează pentru o dezangajare a relațiilor față de această zonă, dar trebuie să înțelegem foarte clar ce se întâmplă acolo, care sunt realitățile, ce putem uh, obține împreună în baza acestui acord, ce pași ar uh, trebui să fie întreprinși, uh, inclusiv pentru acel Memorandum of Understanding. Iar în ce privește greșelile pe care le-am făcut în politica noastră de vecinătate. Da, um, sigur că putem să um, facem comparații legate de prezența noastră în uh, alte state din regiune și să vedem și care este uh, relația Turkmenistanului cu alte state vecine și acesta este un domeniu uh, pe care putem să-l explorăm. Și în al patrulea rând, sigur că există uh, uneori și suspiciuni uh, pentru că, sigur, uh, Uniunea Europeană își dorește o cooperare pe plan energetic cu Turkmenistanul și putem fi suspectați că închidem ochii față de situația destul de gravă um, în ce privește drepturile omului. În această zonă există mulți deținuți politici um, în această țară și uh, există uh, probleme pentru libertatea de expresie a jurnaliștilor, există dificultăți um, pentru a permite um, cetățenilor să călătorească, există violențe um, care sunt înregistrate împotriva uh, indivizilor și aceste lucruri toate sunt foarte serioase. Noi nu putem să rămânem inactivi eh, vis-a-vis -vis de aceste realități. Sigur că doamna Mănescu are dreptate când spune că trebuie să încercăm să susținem formarea societății civile și sigur că și ONG-urile eh, independente trebuie să aibă posibilitatea să se înregistreze astfel încât să poată să monitorizeze situația drepturilor omului. Deci din acest punct de vedere, doamna Mănescu, în eh, ceea ce ne propune, va a beneficiat de întreaga mea susținere. Și uh, după aceea, prietenii mei din grupul PPE uh, vorbesc despre uh, numărul de delegații în străinătate, dar sigur că trebuie să stabilim din acest punct de vedere o listă de priorități, pentru că trebuie să Uh, încercăm să găsim uh, argumente pentru organizarea unor asemenea delegații. Sigur însă că uh, trebuie să analizăm argumentele pentru că până la urmă trebuie să dispunem și de mijloacele financiare pentru a putea organiza asemenea deplasări. Și uh, domnul Preda a menționat uh, necesitatea uh, unei asemenea deplasări. Și cred că, într-adevăr, este o regiune um, față de care interesul nostru este puternic și trebuie în activitatea viitoare a Parlamentului să încercăm să realizăm acest interes. Mulțumesc foarte mult! Thank you, Chair. Uh, domnul Mecereș, mulțumesc domnule președinte, vă mulțumesc domnule Burian pentru că ați venit în mijlocul nostru și vă mulțumesc și dumneavoastră, doamna Mănescu, pentru acest raport. Ați uh, depus o activitate considerabilă pentru a realiza. Aș uh, dori să subliniez și eu poziția colegului meu, domnul Howitt. Avem o serie întreagă de preocupări pentru că um, nu dispunem uneori de suficiente informații legate de situația de acolo, dar uh, știu că uh, ar trebui uh, și există dorința liderilor din Turkmenistan să um, consolideze relația cu Uniunea Europeană. Dar să ne gândim care sunt posibilitățile noastre de a acționa în Turkmenistan. Nu știu dacă ă, după ce ratificăm acest acord, ă, am avea pârghii sporite de a ne implica mai mult în Turkmenistan. Lucrurile pot evolua în două direcții. Sigur, putem crea un uh, cadru pentru a analiza inclusiv problemele legate de drepturile omului într-un dialog uh, direct cu autoritățile. Dar orice instituție de acest tip um, necesită de fapt un angajament al ambelor părți, pentru că uh, doar faptul că noi dorim acest lucru nu demonstrează în vreun fel că și uh, cealaltă parte este dispusă să acționeze în acest sens. Eu cred că există un interes mai mare uh, în ratificarea acestui acord de partea turcmenilor decât uh, un interes pentru înființarea unor instituții care să permită un dialog aprofundat. Deci, sigur, uh, aș dori să putem să ne implicăm mai mult, pentru că chiar și în Asia Centrală, această țară nu este neapărat un exemplu în ce privește respectarea drepturilor omului. De altfel și uh, în aliniatul 7 noi uh, recunoaștem că există reforme timide pe plan socioeconomic. Uh, deci dacă sunt timide, nu sunt neapărat un pas încurajator. Deci mi-aș uh, <laughs> dori ca aceste reforme timide până la urmă să poată să ne încurajeze. După aceea vorbim despre o îmbunătățire uh, uh, care este destul de palidă în ce privește cooperarea prin, pentru a îmbunătăți situația deținuților uh, politici. Aici nu uh, avem menționate uh, cifre legate de numărul deținuților politici, informații mai concrete. Deci există o serie întreagă de rezerve pe care le am în legătură cu ratificarea unui asemenea acord. Da, este adevărat, trebuie să ne angajăm mai mult în această regiune, în Asia Centrală, în relația cu Turkmenistanul, dar nu sunt foarte sigur dacă ratificarea acestui acord acum este soluția optimă pentru un asemenea angaj, o asemenea angajare mai uh, convingătoare. Îi dau cuvântul domnului Cucan. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Vreau de asemenea să mă alătur mulțumirilor adresate doamnei Mănescu pentru că a pregătit acest raport atât de cuprinzător care abordează atât de multe probleme, nu neapărat doar drepturile omului, dar și cooperarea și securitatea la nivel regional, regional și statul de drept. Mă bucur că avem această discuție și în ciuda opiniilor exprimate aici, în cele din urmă, trebuie să putem pregăti acest raport care să treacă cu vot majoritar în această comisie. Aș vrea de asemenea să transmit aprecierile mele față de toate eforturile și activitatea domnului Burian. Credem că activitatea noastră în Asia Centrală reușește să unifice toate eforturile noastre acolo în zonă. În această plenară vom dezbate și vota strategia europeană în Asia Centrală. Aș vrea să fac încă o dată apel pentru înființarea acestei delegații cu puteri de pline în Ashgabat din partea Uniunii Europene. Așa cum am spus și antevorbitorii mei, sunt de părere că trebuie să avem o abordare extrem de pragmatică. Nu cred că amânarea ne va face vând bine în ceea ce privește cooperarea cu Turkmenistanul sau alte state din regiune. În ceea ce privește intrarea în vigoare a acestui acord de parteneriat, am putea în acest fel să dezvoltăm pe deplin relațiile de cooperare pe care le avem deja cu ei. Probabil că nu vor fi progrese colosale de la bun început, însă vom putea avea baza pentru un dialog mai aprofundat cu Turkmenistanul. Am două, trei întrebări pe care aș vrea să îi le adresez domnului Burian, în primul rând, dar poate și doamnei Mănescu. Știm că situația privitoare la drepturile omului este îngrijorătoare în Turkmenistan, la nivel global, nu doar în Asia Centrală. Însă există oare semne că societatea civilă începe să se trezească? Există vreo activitate în acest sens? În al doilea rând, în ceea ce privește securitatea la nivel regional, cât de eficient este Turkmenistanul în apărarea propriilor granițe? Dacă puteți să ne dați câteva detalii. Și dacă tot vorbim de Turkmenistan, aș vrea să mai pun o întrebare care se referă de altfel la întreaga regiune. Cum puteți să evaluați cooperarea regională în acel moment în Asia Centrală? Există oare semne că statele doresc o mai bună cooperare pentru a menține securitatea în zonă? Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Bechin. Grazie, președinte. Buonasera. Il, eh, e grazie anche al lavoro che ha fatto. Mulțumesc, domnule președinte. Bună seara tuturor. Aș vrea și să-i mulțumesc colegii noastre, doamna Mănescu, pentru activitatea întreprinsă. Ne-a dat foarte multe detalii, însă sunt încă aspecte pe care trebuie să le discutăm. Nu-mi dau seama exact care ar fi valoarea adăugată dacă am ratifica acest acord din punct de vedere politic. E o țară importantă din punct de vedere strategic, dar trebuie să ținem cont și de faptul că este vorba de o țară majoritar musulmană. E un factor extrem de important. și nu vrem ca acest acord, Doamne ferește, să deschidă niște porți pentru diversi extremiști. Este, bineînțeles, vorba de un regim autoritar care îngrădește multe libertăți și care are o poziție cel puțin îngrijorătoare față de chestiunea drepturilor omului. Și eu nu, nu cred că am văzut uh, progrese semnificative în acest sens poziția guvernului turcmen față de drepturile omului este în continuare îngrijorătoare. Ca raportor din umbră din partea grupului meu, am să încerc să vin cu amendamente în această privință printre altele și pentru că trebuie să nu avem o poziție duplicitară. Există foarte multe state importante din punct de vedere economic pentru noi, Și poate că avem tendința să închidem ochii față de anumite probleme din acest motiv. și riscăm să aplicăm standarde diferite de la o situație la alta în funcție de criterii subiective. Trebuie să ne asigurăm așadar că Uniunea Europeană este un partener echilibrat și corect. Așadar, iată toate lucrurile pe care trebuie să le discutăm și să sperăm că vom ajunge și la o concluzie care se ducă spre ratificare. Foarte pe scurt, domnule președinte. E vorba de două abordări în ceea ce privește democrația. Democrația, pe de-o parte, și drepturile omului și, pe de altă parte, interesele strategice ale Uniunii Europene. Faptul că recunoaștem că e vorba de o abordare dublă e deja un progres. Acestea fiind spuse, depinde de perspectivă. Dacă privim lucrurile, câteodată privim lucrurile din această perspectivă a drepturilor omului, altădată privim lucrurile dintr-o perspectivă economică. Sunt multe state care își văd de propriile interese, care nu sunt neapărat și interesele noastre. Deseori avem într-adevăr această politică a, dub- a standardului dublu, este foarte greu să găsim poziția de echilibru între interesele strategice ale Uniunii și valorile democratice. După doi ani de activitate în acest Parlament, aș vrea să vorbesc despre coerența acțiunii externe a Uniunii Europene dacă mă uit la bilanțul de rezultate, îmi pun întrebări în ceea ce privește utilitatea Parlamentului și utilitatea înaltului reprezentant și utilitatea tuturor politicilor noastre cu țări Cred că suntem extrem de incoerenți în măsuri în politicile noastre. Dacă vorbim, de exemplu, de politica de migrație, trebuie să ținem cont de ceea ce s-a întâmplat în Germania și nu e vorba de un caz singular. E un caz pe care tot vedem repetându-se. Nu există, de fapt, o strategie veritabilă, nu există o politică coerentă la nivel de Uniune și e vorba de o contradicție uh, pe de o parte de politicile statelor membre și interesele lor și pe de altă parte de o viziune globală a cetățenilor europeni și a Uniunii cu propriile sale interese strategice. Din păcate, ceea ce vedem întâmplându-se în Turkmenistan, vedem întâmplându-se și în alte state și, din păcate, nu avem o politică coerentă, fie că e vorba de o politică energetică, o politică de migrație, o politică de extindere, în absolut toate domeniile. Eu sunt și am fost întotdeauna cetățean european, dar mă întreb dacă instituțiile noastre europene mai au vreo utilitate în ziua de astăzi. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte. Acum câțiva ani am fost și eu într-o poziție asemănătoare, aveam atunci de-a face cu un subiect asemănător, așa că îi doresc din inimă succes colegii noastre, doamna Mănescu. Și în această situație, așa cum stau lucrurile astăzi, trebuie să nu vorbim de soluția optimă, ci eventual de soluția cea mai bună dintre cele disponibile. Eu cred că ceea ce propune doamna raportor este o soluție mult mai bună decât încă o amânare. Așa măcar aveam un instrument prin care putem încerca să influențăm situația la fața locului. Și știm din raportul pe care l-am primit care este situația la fața locului. Așadar, în ceea ce privește principiile, pentru că au fost menționate principiile de câțiva dintre colegii mei, Aș vrea să sper că vom avea o abordare la fel de pragmatică ca și în alte situații. Toivo clar. Thank you, Mr. Chairman. I head of... Toivo clar. Mulțumesc. Există o divizie pentru Asia Centrală a SAE. Doamnă președinte, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Uh, nu vreau să reiterez ceea ce s-a spus aici de către raportoare sau uh, de către reprezentantul special. Pur și simplu aș dori să subliniez câteva aspecte care au legătură cu scrisoarea pe care în doamna înaltă reprezentant uh, Mogherini va trimis-o la sfârșitul anului trecut, în care a reiterat angajamentele luate deja de predecesoarea sa pentru a se asigura că Parlamentul este informat așa cum trebuie în legătură cu punerea în aplicare a drepturilor omului și a dispozițiilor de democratizare din cadrul acestui acord de parteneriat și cooperare. De asemenea, uh, SAE este gata să informeze Parlamentul uh, ori de câte ori Parlamentul consideră acest uh, lucru esențial, chiar și în legătură cu evoluțiile legate de drepturile omului în Turkmenistan. Uh, în practică, uh, Asta se face la solicitarea uh, Parlamentului. La fel poate înainta o solicitare și societatea civilă. De asemenea și raportul anual cu privire la drepturile omului cuprinde o secțiune dedicată Turmenistanului. Pe lângă aceste informări, există schimburi de vederi cu Parlamentul în legătură cu strategia pentru Turmenistan. Și mi s-ar părea potrivit să existe un astfel de schimb uh, și uh, după vizita membrilor uh, DROA a AFET de pe 19 și 20 mai din Turkmenistan, de la Ashgabat pentru a vedea ce se întâmplă cu strategia uh, pe 5 uh, ani a acestei uh, țări. Această strategie poate să reprezinte documentul pe marginea căruia să discutăm cu partenerii din Turkmenistan. Acest acord nu este un obiectiv în sine, ci doar un instrument pentru o monitorizare mai strictă a situației drepturilor omului pentru a putea să ne atingem aceste obiective pe care le avem uh, cu toții și anume o mai mare democratizare și o mai mare deschidere în Turkmenistan, toate acestea putând fi obținute mai ușor dacă avem un dialog uh, consistent uh, și frecvent cu această țară, dialog care să implice și Parlamentul European. Vă mulțumesc. Iar. Godate colegi, Lavacăr. Uh. Bună seara, dragi colegi. Eu sunt președintele delegației Parlamentului European pentru, delegație cu, pentru relațiile cu Asia Central și pot să vă spun că în septembrie anul trecut, pentru prima dată, o delegație oficială din Parlamentul uh, turcmen uh, a venit uh, pentru prima dată în istoria Parlamentului European la o discuție cu noi cu membrii Parlamentului. Unul dintre subiectele principale pe care le-am discutat uh, uh, a fost uh, cel al drepturilor omului. Iar în discuțiile noastre cu colegii din Turkmenistan în legătură cu drepturile omului, am discutat despre faptul că se oferă acestui stat un instrument și anume acest acord de cooperare, chiar dacă nu a fost încă uh, ratificat. În septembrie am făcut și noi o vizită apoi în uh, Turkmenistan și am văzut care sunt bunele practici. Firește, sunt de acord cu multe din cele care s-au uh, spus în legătură cu ratificarea acestui acord cât se poate de repede, însă înțeleg și temerile care au fost exprimate cu privire la rolul pe care l-am putea noi juca în ceea ce privește uh, găsirea unor stimul pentru schimbare în contextul acestei ratificări. Dar trebuie să facem mai mult decât să criticăm uh, această țară. Aș dori să invit colegii să-și arate sprijinul pentru acest uh, raport pentru ratificare uh, lină a uh, acordului, pentru că deja de prea multă vreme se încearcă asta. Uniunea Europeană are nevoie de prezența sa în toată Asia Centrală, nu doar în Turkmenistan, iar dacă ne dorim asta, atunci trebuie să fim proactivi. Nu este suficient um, doar să criticăm sau să amânăm lucrurile la nesfârșit. Dacă vrem să dovedim că suntem mai puternici, mai înțelepți și mai experimentați, atunci trebuie să fim prezenți acolo pentru a o face, pentru a da un uh, exemplu al modului în care funcționează o societate respectând drepturile cetățenești. Acest acord trebuie ratificat cât se poate de uh, repede. Raportul este unul bun. Îi mulțumesc, doamne raportor, uh, pentru că a redactat un text uh, care reflectă adecvat situația. Mulțumesc. Mulțumesc. Într-adevăr, în 2011, ne-am uh, pronunțat odată favorabil, dar uh, exista deja uh, un acord din 98 care a expirat și până la urmă nu am continuat, fiindcă am sperat să ne putem convinge că situația drepturilor omului din această țară se va îmbunătăți. Într-o scrisoare din septembrie am uh, solicitat să primim uh, răspunsuri din partea doamnei Mogherini în legătură cu uh, această situație și o întreb acum pe raportoare dacă în răspunsul primit oare găsim garanțiile pe care le speram privind situația drepturilor omului pentru că uh, urmează să uh, discutăm din nou uh, pe marginea acestui raport pe 22 mai după o vizită în Turkmenistan și poate că până atunci vom avea informațiile eh, pe care eh, le necesităm pentru a putea o lua o decizie în cunotină de cauză. Deci, eh, în momentul în care colegii se vor fi întors din această vizită și Serviciul de Acțiune Externă ne va fi informat, vom putea după aceea să discutăm în plen. Pentru că Eh, sigur că eh, și eh, domnul Preda și-a dorit de fapt un mecanism care să ne permite să monitorizăm situația drepturilor omului de acolo. Deci o rog și pe raportoare să aibă în vedere și aceste discuții din luna mai. Dar vă dau cuvântul acum. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc tuturor colegilor care uh, și-au exprimat susținerea, dar și-au exprimat și preocupările pe care le au în legătură cu situația din Turkmenistan, dar uh, au exprimat și susținerea pentru acest acord. Da, cred că trebuie să fim uh, constructivi după 16 uh, ani în care am tot amânat luarea unei decizii și în care nu s-au produs schimbări majore în ce privește situația drepturilor omului. Acum iată că avem un partener eh, de dialog care pare a fi mai deschis, mai dispus să coopereze cu noi. Și acest lucru trebuie să îl avem în vedere, să interpretăm ca fiind un eh, semn pozitiv care merită să fie încurajat. Deci și noi eh, trebuie să-i încurajăm să continue procesul de reformă. Președintele întreba dacă scrisoarea uh, din partea înaltei reprezentante a, fost, uh, a avut un conținut mulțumitor. Da, a uh, conținut exact ceea ce ne doream. Ne doream un mecanism, un instrument de monitorizare și posibilitatea să ne implicăm alături de comisie în acest proces. Deci, cred că beneficiind de acest nou instrument, uh, trebuie să ne uh, valorificăm acest atu în colaborare cu Comisia. Înainte de această misiune, pe 17 mai va avea loc un dialog privind situația drepturilor omului și sigur putem să solicităm Serviciului de Acțiune Externă să ne informeze în legătură cu rezultatul acestui dialog pe uh, marginea situației drepturilor omului pentru a fi la curent cu progresele care eventual s-au înregistrat în Turkmenistan în acest domeniu. E adevărat, toți ne preocupă, toți ne preocupă situația drepturilor omului de acolo, inclusiv lista celor care au fost arestați și care au fost puși în libertate. Dar uh, și existența acestei liste pentru noi uh, poate să fie un îndemn să insistăm și mai mult în relația cu autoritățile ca ele să uh, dea curs solicitărilor noastre mai intens și mai rapid. Pentru că, sigur, e greu să dinamizezi un proces democratic, dar putem să susținem autoritățile totuși în, în eforturile de a ajunge până la urmă la un stat democratic. Și cred că asemenea instrumente puternice ar trebui să constituie pentru autoritățile turcmene obligația de a continua dialogul cu Uniunea Europeană, de a rămâne în legătură cu noi, noi și de a uh, respecta și prevederile obligatorii din acest acord. Pentru că uh, ele se vor obliga să respecte toate condiționările prevăzute în acord. Sigur că vom avea o foaie de parcurs foarte clară pentru întâlnirile și dialogurile la nivel cel mai înalt, acest lucru este foarte important pentru că nu a existat un asemenea demers anterior. Deci și uh, acest calendar uh, până la urmă poate să se transforme într-un instrument uh, prin intermediul căruia noi să operăm. Mulți colegi s-au întrebat ce poate să ne ofere acest acord în plus. Bun, putem să Uh, urmărim dacă uh, toate condițiile pe care le-am pus noi în proiectul de rezoluție care însoțește acest acord sunt adecvate și esențiale pentru dezvoltarea țării. Și uh, tocmai de aceea ne-am și dorit ca această rezoluție să meargă pas în pas cu ratificarea acordului, pentru că aici precizăm foarte clar care sunt solicitările noastre și Bineînțeles că trebuie să susținem autoritățile turcmene pentru a progresa și pentru a implementa reformele. Deci, cred că uh, acesta trebuie să fie mesajul pe care să îl transmitem, să fim mai pozitivi, mai constructivi, decât să amânăm pur și simplu relația, să abandonăm uh, Turkmenistanul datorită problemelor legate de situația uh, drepturilor omului în această țară. Mulțumesc foarte mult! Deci, pe 23 mai eh, mai discutăm acest subiect. Până pe 18 aprilie la prânz eh, puteți eh, înainta amendamente. Dacă sunteți de acord, vă mulțumesc foarte mult și trecem acum la granițele europene și paza de coastă. Domnul Austrevicius are cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, stimați raportori din urmă, din partea colegului nostru raportor, vreau să vă transmit scuzele sale pentru că n-a putut fi prezent astăzi aici. Și aș vrea să vă prezint foarte pe scurt proiectul de aviz în ceea ce privește propunerea pentru înființarea unei agenții pentru sistemul european de pază de coastă și graniță. Este vorba despre preluarea responsabilităților Frontex și este un pas logic înainte pentru o agenție finanțată de bugetul european și autonomă la nivel european. E foarte important să subliniem că contribuțiile din partea statelor membre reprezintă un aspect cheie în această propunere pentru a eficientiza felul în care ne apărăm granițele externe. Așteptăm un angajament clar politic din partea statelor membre în această privință. Așa cum spune și expunerea de motive, e nevoie de clarificări pentru a înțelege mai bine responsabilitățile comune între statele membre și la nivelul Uniunii Europene. Câteva amendamente merg exact în acest sens, subliniind în același timp că e nevoie de relații eficiente cu statele terțe cu care ne învecinăm. Sunt mai multe amendamente care cer o clarificare a rolului Parlamentului European de verificare și monitorizare a activității acestei noi agenții. În cele din urmă, colegul meu vă transmite scuze pentru durata extrem de redusă pentru această primă procedură. E vorba de presiuni de la nivel parlamentar, pentru că, evident, așa cum înțelegem cu toții, cu toții ne dorim să eficientizăm procesul. Este așadar vorba de un termen foarte scurt pentru depunerea amendamentelor. În numele colegului nostru vă mulțumesc și aștept sugestiile sau poate întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Cred că avem oricum un pic de timp, pentru că și la sesiunea din mai avem o reuniune a FED dacă nu mă înșel. Premierul Bosniei. Așadar, cred că vom avea timp totuși să depunem amendamentele, deși termenul este într-adevăr destul de scurt. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 14 aprilie astfel încât să putem să avem pe 12 mai această reuniune extraordinară și să putem vota amendamentele. Votul din Comisia Libe va avea loc pe 24 mai. Așadar, o situație mai bună decât ce aveam până acum și propunerea mea este să procedăm în acest fel. Putem să avem acum un schimb succint de opinii în privința acestui raport, înainte să ajungem la votul de pe 12 mai. Vă dau așadar cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Sprijin propunerea Comisiei Europene de a înființa această pază de coastă și pentru granițele europene. Cred că în acest fel putem să securizăm granițele mult mai eficient și să menținem încrederea pe care cetățenii noștri o au în noi. Foarte pe scurt, în acest moment Frontex nu mai face față fluxului de migranți. Așa cum am văzut în ultimul an. De aceea trebuie să acționăm foarte rapid și să sprijinim această nouă soluție. Salut propunerea de a avea o procedură extrem de rapidă și salut de asemenea propunerea unor termene extrem de scurte pentru amendamente. În ceea ce privește competențele comisiei noastre, aș dori ca această propunere să sublinieze cooperarea dintre Uniunea Europeană și state terțe, importanța de a detașa ofițeri de legătură în aceste state terțe. Consider că acești ofițeri de legătură ar trebui să fie implicați în delegațiile europene pentru a putea face schimb de experiență și pentru a furniza sprijin statelor terțe, pentru ca toți împreună să putem gestiona cât mai bine acest flux al migranților și pentru a îmbunătăți cooperarea cu țările terțe. Statele membre trebuie de asemenea să contribuie la operațiunile de returnare. Am lucrat foarte bine cu raportorul, precum și cu raportorii din umbră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ostrevicius. Trebuie să existe o foarte bună colaborare cu raportorii din umbră, pentru că nu mai există nicio altă ședință între momentul actual și momentul votului. Ca să nu ajungem într-o situație dificilă pe 12 mai, ar fi foarte bine să găsiți uh, o posibilitate de întâlnire și de uh, punere de acord înainte de 12 mai. Mulțumesc, domnul Pițula. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să mulțumesc uh, raportorului pentru prezentarea sa, pentru că, într-un fel, reflectă și poziția uh, Consiliului în această problemă. Dar cred că Parlamentul uh, ar trebui să-și asume mai multe responsabilități în uh, anumite aspecte și să acorde o mai mare sprijin pentru acest proiect foarte ambițios. Dacă tot vorbim despre resurse comune și de responsabilități comune ale acestei agenții, Eh, trebuie să ne gândim care a fost situația precedentă în ce privește controlul la graniță și criza refugiaților, pentru că situația ar putea oricând să se repete. Deci, în ce privește eh, această agenție eh, care ar trebui să garanteze o mai mare siguranță a granițelor, sigur că trebuie să îi acordăm tot sprijinul, dar să, fie, să nu mai existe lucruri formulate ambigue, pentru că nu există o serie întreagă de uh, activități uh, care vor ține seama de competența acestei agenții care să fie clar precizate. Nu se vorbește despre uh, numărul de angajați, cât să fie, cum vor fi plătiți. Probleme de subsidiaritate nu sunt clarificate, nu este clară structura și repartizarea competențelor. Și ce se întâmplă atunci când sunt încălcate drepturile omului? Și din acest punct de vedere există există neclarități. Și mai există o chestiune care nu a fost gândită consecvent până la capăt cu statele membre. Vorbim despre o definire a spațiului uh, al uh, cărui eh, granițe urmează să fie protejate și în ce privește articolul 12 aliniatul 3 se vorbește despre vulnerabilitate. Trebuie să ne gândim aici la vulnerabilitățile spațiului Schengen și după aceea într-un alt articol se spune că dacă spațiul Schengen eh, este amenințat, atunci Comisia poate să decidă eh, măsuri pe care această agenție trebuie să le pună în aplicare. Eu cred că acest nou sistem al managementului integrat al granițelor externe trebuie să uh, se aplice tuturor statelor membre din Uniunea Europeană și nu doar pentru protejarea spațiului Schengen. Toți trebuie să fie protejați, pentru că altfel toate lacunele sistemului și care au creat atâtea probleme și nemulțumiri uh, riscă să se repete. Aceasta este părerea mea. Mulțumesc. Președintele. Mulțumesc, îi dăm cuvântul doamnei Sacorava. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu e necesar să subliniez cât de important este acest regulament. Între timp, aș dori să mulțumesc domnului Nart pentru uh, abordarea sa. Dânsul a fost foarte disponibil atunci când am cerut mai mult uh, timp. pentru că aveam nevoie să înțeleg toate implicațiile acestui uh, regulament. Grupul meu politic, firește, are poziția sa în ceea ce privește Frontex, știți că ne opunem. Însă, dincolo de aceste preocupări și rezerve, eu personal voi face tot posibil pentru a contribui astfel încât să putem să găsim un teren de acțiune uh, comun pentru a formula niște propuneri. Având în vedere chestiunile foarte delicate uh, la care ne referim și încercarea de a depăși diversele abordări uh, politice, cred că trebuie până la urmă să înțelegem ce spune Convenția Internațională. Acesta este cadrul minim pentru a putea acționa ținând cont de situația dificilă uh, a frontierei pe care o are Uniunea Europeană cu Turcia, care încalcă dreptul uh, internațional și ținând cont de diferențele de opinie între statele membre ale Uniunii Europene. De exemplu, în ceea ce privește returnarea refugiaților în uh, Siria, există divergențe de asemenea și în legătură cu folosirea forței și a uh, violenței. Ni se subliniază practic clar că nu așa putem rezolva problema creată, ci nu vom face altceva decât uh, să escaladăm astfel uh, problema odată cu trecerea timpului. În cele din urmă, aveam vreo 4-5 întrebări asupra cărora cred că trebuie să ne axăm în amendamentele noastre. Mă gândesc la implicarea activă și controlul Parlamentului European în ceea ce privește această agenție. Trebuie să ne asigurăm că acest drept al Parlamentului este asigurat. Apoi mai există spectrul intervențiilor și operațiunilor pe care pot să îl desfășoare agenția și forțele speciale. Asta însă nu se bazează pe niciun fel de eh, tratat. Apoi trebuie să ne axăm pe faptul că sursa de finanțare trebuie să fie total transparentă și proporționată. Uh, noi ne opunem uh, propunerii ca agenția să se ocupă de programe precum Orizont 2020, care deja este un program în derulare, cu buget uh, destul de mare și așa ne așteptăm să fie și pe viitor. Apoi trebuie să dăm atenție deosebită chestiunilor care țin de suveranitate națională și de independență a statelor membre și mm, sunt mai ales îngrijorată de faptul că un regulament atât de uh, important nu cuprinde o descriere clară a frontierelor uh, pe care Uniunea Europeană le consideră ca fiind uh, granițele sale externe. Vă mulțumesc foarte mult pentru muncă, doamnă, domnule raportor. Doamna Valeru. Este o chestiune care merită să fie discutată și mă bucur că mai avem câteva zile la dispoziție pentru a înainta amendamente, pentru că acum este destul de târziu și dezbatem o chestiune dificilă. Doresc să mulțumesc raportorului pentru prezentarea proiectului, dar pentru uh, mine constituie o problemă textul regulamentului pentru că uh, uh, el nu corespunde cu ceea ce găsim în diverse articole atunci când este vorba despre scop. Dacă analizăm bugetul, atunci ar trebui ca activitatea aceasta să nu fie mult mai costisitoare decât în trecut. Dar, pe de altă parte, se face ă, trimitere la numărul mare de vieți omenești care au putut fi salvate, dar în ce privește uh, uh, domeniul de aplicare și scopul, aici este vorba doar de uh, rezolvarea problemei migrației, nu se vorbește despre salvarea de vieți umane. Eu cred că și aici, în domeniul de activitate, trebuie să figureze această precizare. Nu vrem doar să-i ținem pe oamenii care vor să vină la noi la distanță, dar vrem și să salvăm vieți. După ce mai există și alte prevederi contradictorii. Într-un loc se spune că că nu este clar definit motivul uh, pentru care un uh, solicitant de azil să, fi, să fie returnat. Uh, trebuie să vedem însă cum sunt abordate drepturile fundamentale în diversele țări. Acest lucru nu poate fi neglijat. Se spune în text că biroul trebuie să respecte în totalitate drepturile omului. Cred că e nevoie de formulări mai precise, pentru că până la urmă, prin întreaga activitate a acestei agenții, trebuie să fie respectat dreptul internațional și să fie respectate drepturile omului. Ehm, directorul general ehm, al acestei agenții va dispune de un mandat foarte puternic, va, va juca un rol foarte important, ar putea avea dreptul să ia măsuri care să ehm, fie împotriva voinței statelor, diverselor state naționale. Eu cred că Uh, un director general trebuie să poată să se adreseze unui prezidiu, dar nu să acționeze împotriva voinței unui stat. Deci noi vom uh, depune multe amendamente și uh, multe din aceste amendamente se vor referi la salvarea vieților omenești. Domnul Epidedeus. Είναι eh, i ξαφνικές... Adevărul este că aceste valuri necontrolate de refugiați care ajung din Turcia în Grecia, și Turcia n-a făcut nimic să oprească acest fenomen, înseamnă că noi trebuie să luăm decizii care, cred eu, nu vor aduce o soluție la această problemă. E ca și cum ai lua o aspirină să trateze o infecție gravă care are nevoie de antibiotice, dacă îmi permiteți să fac această comparație. Uniunea Europeană nu poate să apere frontierele tuturor statelor membre. Statele membre însă, le trebuie să fie responsabile de controlul securității la propriile frontiere. Ori dacă există frontiere uh, externe în anumite state, aceste state trebuie să fie încă și mai responsabile. Dacă sunt state care au frontiere externe a Uniunii Europene și care uh, trebuie să o controleze, Uh, atunci ele trebuie să solicite ajutorul Uniunii Europene, care trebuie să fie un ajutor suplimentar, uh, care să, uh, pentru că Uniunea Europeană trebuie să ofere doar asistență. Care este scopul să mai avem încă o agenție nefuncțională care din când în când ar putea interveni pentru a apăra frontierele externe? Frontex ar trebui să ne facă să ne gândim bine la ceea ce funcționează și la ceea ce nu. N-am ajuns prin Frontex să avem granițe sigure Ceea ce trebuie însă să facem este să îi determinăm pe acești oameni să nu mai vină. Ori uh, asta este problema care trebuie uh, abordată. Toate acestea nu pot fi obținute prin intermediul Uniunii Europene, nici prin intermediul unui serviciu de pază de coastă și de frontiere. Acesta, aceasta trebuie să fie, nu așa, misiunea acestei agenții. Articolul 18 din regulament uh, se referă la uh, forțe comune de pază de coastă care trebuie constituite pentru a putea uh, interveni în urma unei decizii a Comisiei, chiar dacă anumite state membre uh, Uh, nu sunt uh, implicate. Ori acest lucru nu ar avea efectul scontat pentru că aceste forțe de pază de uh, coastă și frontieră nu vor putea fi eficiente pentru că nu vor putea preveni intrarea acestor migranți în Uniunea Europeană. O agenție uh, care ar trebui să îi descurajeze pe migranți să vină nu este una care funcționează. Cu Frontexul n-am reușit uh, să prevenim uh, sosirea ilegală a migranților din Turcia în Grecia. Prin urmare, nici această agenție nu va avea câștig de cauză, pentru că această forță pentru paza de coastă și de frontiere nu poate să rezolve problema. Nu putem rezolva probleme cu idei fantastice sau cu iluzii. Trebuie să fim obiectivi în a analiza problema și să facem anumite alegeri cu privire la anumite metode care pot da roade. Problema este una gravă. Am făcut foarte, foarte multe propuneri de amendamente, voi urmări de aproape subiectul și voi uh, interveni din nou pe viitor. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Iar acum domnul raportor Austrevicius. Mr. Chairman, I think Domnule președinte, cred că schimbul pe care tocmai l-am avut este unul util. Voi transmite toate aceste informații, domnul raportor Sevenard. Între timp, nu mai avem ultima dispoziție, doar trei zile, ne vor mai parveni și alte amendamente și vom avea un schimb de opinii și mai eficient. De aceea sper că totul uh, va ține cont obiectivul nostru final și anume acela de a găsi un text uh, optim uh, asupra căruia să ne putem pune de acord în comisia noastră. Mulțumesc! Mulțumesc, Mulțumesc foarte mult. Așa vom proceda. Dacă la punctul diverse aveți ceva de semnalat constat că nu e cazul, atunci uh, vă uh, doresc o cină plăcută și ne vedem mâine.